întrerupe. Internal imbalance. Thank you. Mulțumesc. Și acum, dragi colegi, aș dori să salut o delegație din uh, partea Parlamentului uh, EFTA, din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, în calitate de observatori în uh, loja oficială. Este o mare plăcere pentru mine să salut această delegație în Parlamentul European aici în Strasburg. Um, pentru a participa la întâlnirea care este prevăzută astăzi și mâine. Am speranța că agenda de lucru a acestei ședințe va fi una fructuoasă și va contribui la întărirea cooperării interparlamentare, tocmai pentru a ne asigura că avem acest control parlamentar în cadrul acestei uh, instituții. Mulțumesc! Now I give the floor to our next speaker. Dau acum cuvântul oratorului următor, este vorba de doamna Van Bremt. <laughs> voorzitter. Um, uh, als je naar het... Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când ascultăm dezbaterea de astăzi, uh, ne frapează un lucru. Aproape toate grupurile politice se ocupă de această mare chestiune a guvernării economice. Eu cred că aici avem un consens